mai mulți membri dintr-unul sau mai multe grupuri politice care uh, um, reprezintă cel puțin numărul uh, mediu pot să prin vizite înscris până mâine, joi, 27 aprilie, la miezul nopții, dacă nu pentru uh, începerea acestor negocieri și dacă vor ca începerea acestor negocieri să fie supuse la vot. Dacă nu se face asemenea solicitare, comisiile vor putea demara respectivele negocieri. Vreau de asemenea să vă informez că, potrivit articolului 46 alineatul 2 din regulamentul de procedură, vor fi declarate admisibile două propuneri de act de al Uniune. Mai întâi o propunere de act al Uniunii ceea ce privește diferențele în declarațiile, compoziția și gustul produselor din uh, piețele centrale estice și vestice din Uniunea Europeană, prezinte de Dubravka, Suica și alți noi membre. Apoi, propunerea de act a Uniunii în ceea ce privește Verificare investițiilor străine în sectoarele strategice primise de domnul Daniel Caspari și alți noi membri. Aceste propuneri au fost trimise uh, comisiilor competente.